allora buongiorno buongiorno a tutti la seduta bună ziua tuturor se deschide ședința vă rog să luați loc come sapete l'ordine del giorno după cum știți, ordinea de zi prevede declarația candidatei la postul de președinte al Comisiei. Aș dori să amintesc colegilor că pentru această dezbatere prioritară nu sunt prevăzute procedurile catch Di și cartonaj eh, albastru. Așa că începem lucrările de astăzi și vreau să dau cuvântul doamnei von der Leyen pentru ca să își țină discursul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați în Parlamentul European. Acum exact 40 de ani, prima președintă a Parlamentului European, Simone Veil, a fost aleasă și și-a prezentat viziunea unei Europe mai unite și mai echitabile. Datorită dumneaei și datorită tuturor personalităților emblematice europene, Aș dori și eu să vă prezint astăzi viziunea mea despre Europa. 40 de ani mai târziu este cu mare mândrie că vă pot spune că, în fine, o femeie este candidată la postul de președinte al Comisiei Europene. Je le suis sunt aici uh, datorită tuturor celor care au trecut peste bariere și convenții. Sunt aici datorită tuturor celor care au construit o Europa a păcii, o Europa unită, o Europa a valorilor. Această convingere europeană este cea care m-a ghidat în întreaga viață și carieră ca mamă, ca medic și ca politician. Acest curaj, această îndrăzneală a pionierilor precum Simon Weil este cea care stă și în inima viziunii mele despre Europa. Și acesta va fi și spiritul care va ghida Comisia Europeană pe care am intenția să o prezidez. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați în Parlamentul European, părinții fondatori ale, a Europei au reușit să ridice din cenușa războaielor mondiale o construcție impresionantă. Pacea, o piață comună puternică, comerț, călătorii, cercetări și locuri de muncă. 500 de milioane de europeni trăiesc între Riga și Limassol, între Atena și Lisabona, în bunăstare și libertate. Generația copiilor mei nu își mai poate închipui o viață fără să aibă această, senza- această senzație de acasă în Europa. Când s-a născut această generație fericită și noi aceia mai în vârstă am considerat că așa va continua de acum încolo mereu. Acum cred că toată lumea a înțeles că trebuie din nou să luptăm, că trebuie să ne ridicăm pentru această Europa noastră. Întreaga lume este acum provocată să facă față unor evoluții disruptive care nu au lăsat deoparte Europa. Schimbările demografice, globalizarea economiei mondiale, digitalizarea razantă a lumii noastre uh, și a forței de muncă, a forțelor de muncă în general, a pieței de muncă și, bineînțeles, și uh, schimbările climatice. Niciuna din aceste meta-schimbări nu sunt noi, au fost deja prevăzute de mai și lumea, multă lume a vorbit despre ele de mult. Ceea ce este nou este că cetățenii Europei, indiferent în ce țară trăiesc, simt aceste consecințe pe pielea lor. Fie că e vorba de cultivatorii de grâu din Finlanda care sunt afectați de secetă sau de valurile de căldură uh, din Franța, noi schimbăm, noi cu toții simțim schimbările climatice în fiecare zi. Fie că e vorba de pensionarea din Irlanda care trebuie să facă față sistemului de online banking sau uh, lucrătorilor din Polonia care trebuie să se reconvertească după 20 de ani pentru ca să își poată păstra locul de muncă, cu toții simțim digitalizarea concret fie că e vorba de regiunile din Europa în care școlile, spitalele sau întreprinderile trebuie să închidă și acolo se simte schimbarea demografică în mod concret. Și toate acestea i-a lăsat pe oameni cu senzația că au pierdut controlul, că au pierdut legăturile cu comunitățile lor. Niciuna din aceste provocări nu va dispărea, dar uh, au existat deja diferite căi de a reacționa și feluri de a reacționa la aceste tendințe. Unii se îndreaptă spre regimuri autoritare, alții își uh, creează o, și își cumpără o influență globală și creează dependențe investind în porturi și uh, șosele sau alții se întorc spre protecționism. Niciuna din aceste opțiuni nu sunt pentru noi. Noi vrem multilateralism, vrem comerț echitabil, noi apărăm o ordine bazată pe reguli pentru că noi știm că este mai bine așa pentru noi toți. Trebuie să alegem calea europeană. Dar dacă vrem să alegem calea europeană, trebuie în primul rând să ne redescoperim unitatea. Dacă noi suntem uniți în interior, atunci nimeni nu va reuși să ne mai separe din afară. Dacă noi reușim să astupăm aceste prăpăstii, atunci provocările de mâine vor putea să fie transformate în oportunitățile de mâine. Stimați eurodeputați, Provocarea cea mai importantă pentru noi este să menținem sănătatea planetei. Este cea mai mare răspundere și cea mai mare oportunitate pentru vremurile noastre. Eu îmi doresc Europa, ca Europa să devină primul continent uh, neutru din punct de vedere al climei până în anul 2050. În acest sens, trebuie să luăm măsuri curajoase împreună. Obiectivul nostru de a reduce emisiile cu 40% până în, în anul 2030 nu este suficient. Trebuie să mergem mult mai departe. Trebuie să vizăm mai sus. E nevoie de o abordare în două etape pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2030 cu 50, dacă nu chiar cu 55%. Uniunea Europeană va conduce negocierile internaționale pentru a crește nivelul ambițiilor a altor economii importante până în 2021. Pentru că dacă ne dorim să avem un impact real, nu trebuie să dăm dovadă de curaj acasă, bineînțeles că e nevoie de asta, dar lumea trebuie să se miște uh, împreună. În acest sens, voi propune un nou uh, deal pentru Europa în primele 100 uh, de zile în funcție. Voi uh, propune prima legislație europeană privind clima, care va stabili obiective până în 2050 în lege. Aceste obiective ambițioase vor avea nevoie investiții la scară mare și fondurile publice nu vor fi suficiente. Voi propune, deci, un uh, plan uh, de investiții pentru Europa durabilă și voi converti, converti părți uh, din Banca Europeană de Investiții într-o bancă pentru climă. Astfel vom avea un trilion de euro de investiții pentru următorii 10 ani. Asta înseamnă schimbare. Noi toți dar uh, și uh, fiecare sector în parte va trebui să-și aducă contribuția, de la uh, aviație la sectorul maritim, de la felul în care fiecare dintre noi călătorim și trăim. Emisiile trebuie să aibă un preț care să ne schimbe comportamentul. Și în acest sens, și pentru a ne asigura că întreprinderile noastre rămân competitive, voi introduce o taxă pe carbon pentru a evita relocarea emisiilor de carbon. Însă, stimați eurodeputați, ce este bun pentru planeta noastră trebuie să fie bun și pentru uh, popoarele și pentru regiunile noastre. Bineînțeles că uh, sunt conștientă de importanța fondurilor de coeziune, dar avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de o tranziție echitabilă pentru toată lumea pentru că nu uh, toate regiunile noastre pornesc uh, de la același punct de dezvoltare, dar cu toții uh, dorim să ajungem la, același, la aceeași destinație. Și de aceea voi propune acest fond pentru o tranziție echitabilă. Aceasta este metoda europeană, suntem ambițioși, nu lăsăm însă pe nimeni în urmă și oferim și perspective. Dacă dorim să uh, avem succes cu acest plan ambițios, avem nevoie de o economie puternică. Pentru că uh, trebuie să câștigăm înainte de a cheltui. Și în acest sens trebuie să consolidăm la spinării economiei uh, europene, respectiv IMM-urile. IMM-urile noastre fac inovare, sunt flexibile, sunt agile, creează locuri de muncă, oferă formare profesională tinerilor noștri. Dar aceste întreprinderi pot îndeplini aceste misiuni doar dacă au acces la capital peste tot pe această piață unică imensă. Haideți să ne dezbărăm de toate barierele, haideți să deschidem uh, uh uși, haideți să finalizăm uh, uh Uniunea pentru Capitaluri. IMM-urile merită asta. Trebuie uh, să folosim pactul de stabilitate și de creștere. Acolo unde este nevoie de reforme și de investiții, trebuie să ne asigurăm că ele pot fi cu adevărat efectuate. Trebuie să folosim uh, toată flexibilitatea pe care o avem în, uh, la dispoziție în reguli. Suntem mândri de economia noastră, dorim ca economia noastră să fie mai puternică, însă există și o logică simplă și foarte clară. Nu oamenii sunt în slujba economiei. Economia este în slujba uh, oamenilor. În economia noastră de piață de, uh, socială, trebuie să reconciliem piața cu dimensiunea socială și, deci, voi uh, reconfigura semestrul european pentru a ne asigura că ne putem atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și eu uh, sunt pentru o fiscalitate echitabilă. Uh, că este vorba de uh, întreprinderi din zona digitală sau de construcții de mașini. Când acești uh, giganți digitali uh, fac profituri enorme în Europa, e în regulă, pentru că suntem o piață liberă și ne place concurența. Însă dacă fac aceste profituri Uh, folosindu-se de, de uh, sistemele noastre de educație, de lucrătorii noștri uh, calificați și de sistemele noastre de securitate socială, dacă toate se întâmplă așa, atunci aceste întreprinderi nu pot să facă profituri fără a plăti taxe și impozite, pentru că pur și simplu nu respectă sistemele noastre fiscale. Deci dacă fac profituri, atunci trebuie să împartă povara. Stimați eurodeputați, metoda europeană înseamnă și uh, valorificarea potențialului nostru, uh, oamenii, diversitatea, talentele noastre. Înseamnă crearea unei uniuni mai echitabile și mai uh, corecte. Asta mă va călăuzi în fiecare zi în care voi lucra Uh, așa cum s-a întâmplat de-a lungul uh, carierei mele. Eu am fost ministru pentru afacerile familiale, uh, am luptat pentru a introduce um, concediul parental sau sisteme de îngrijire pentru copii. Dar lupta pentru echitate nu se sfârșește niciodată. Este încă foarte greu pentru familiile care lucrează din greu să se descurce să iasă la liman în Europa și aș vrea să mă asigur că munca este cu adevărat bine retribuită. Într-o economie de piață socială, orice persoană care lucrează cu normă întreagă ar trebui să câștige un salariu minim care să-i permită să ducă o viață normală, să aibă un trai decent. Vom uh, pregăti, deci, un uh, cadru, sigur, uh, respectând piețele muncii din statele membre, dar cred că soluția ar fi negocierile uh, efectuate cu sindicatele și cu uh, sindicatele patronilor, pentru că ele sunt cele care pot uh, negocia un sector minim pentru un domeniu sau pentru o anumită regiune. Sigur că știu că există modele diferite, dar avem nevoie de un cadru și avem nevoie de o protecție mai bună pentru toți cei care își pierd locurile de muncă atunci când economia noastră trece printr-o criză, de exemplu o schemă de garantare a șomajului uh, îi va sprijini pe oamenii noștri în vremuri de uh, șocuri externe. Bineînțeles că există și uh, sisteme naționale de șomaj, însă o astfel de schemă europeană este nevoie pentru a face față șocurilor externe. De asemenea, îmi doresc mai multă echitate pentru tineri șomajul în rândul tinerilor uh, e la 14% în Europa, dar uh, el uh, se întinde de la 5% în 40% în unele țări. Nu putem accepta o astfel de situație. Tinerii noștri au aspirații, doresc, doresc să lucreze, să aibă un viitor și rolul nostru este să le permitem să facă asta și de aceea mă voi asigura că garanția pentru tineret pe care am lansat-o când am fost uh, ministru pentru afaceri sociale la Consiliu funcționează în mod optim în fiecare stat membru. Și voi sprijini uh, ideea Parlamentului European de a tripla bugetul pentru programul Erasmus Plus în viitorul cadru financiar multianual. trebuie să-i protejăm pe cei mai uh, vulnerabili din societățile noastre, pe copiii noștri. Trebuie să uh, luptăm împotriva sărăciei. Uh, am șapte copii și în calitate de mamă știu că viața lor este complet diferită dacă copiii au acces la educație, la sport, la muzică, la uh, alimentație sănătoasă și la un uh, mediu plin de iubire. Avem nevoie de o garanție pentru copii pentru a ne asigura că fiecare copil din Europa care e confruntat cu riscul sărăciei și al excluziunii sociale are acces la dreptul uh, de bază, respectiv dreptul la sănătate și la învățământ. Uh, pentru că viața copiilor se schimbă în mod uh, imens dacă sunt sprijiniți când sunt uh, tineri. Și aceasta este activitatea mea privind pilonul social. Voi începe dând deci am început în Germania, dând un exemplu, aș dori să avem egalitate de gen în Colegiul Comisarilor Dacă statele membre nu propun suficiente nume de uh, comisari femei, nu o să ezit să le cer astfel de nume. Din 1958 au existat 183 de comisari, însă doar 35 dintre aceștia au fost femei. Mai puțin de mai puțin, subliniez, mai puțin de 20%. Reprezintă totuși jumătate din populație și dorim să participăm în mod egal cu bărbații. Trebuie să vorbim de asemenea în mod deschis despre violența împotriva femeilor. Dacă o femeie din cinci a făcut abuzul violenței fizice sau sexuale în Uniunea Europeană și 55% dintre femei au fost uh, agresate sexual sau au fost hărțuite, este clar că nu avem de-a face cu o problemă uh, a femeilor. Eu aș dori să punem capăt violenței împotriva femeilor și să adăugăm această violență pe lista uh, crimelor europene definite în uh, tratat și Uniunea Europeană trebuie să uh, ratifice Convenția de la Istanbul. Dacă depășim aceste lacune, vom fi mai puternici noi ca Uniune. Stimați eurodeputați, leagănul civilizației europene o reprezintă filozofia greacă și legislația romană. Iar continentul nostru european a trecut prin uh, perioadele cele mai obscure atunci când am fost conduși de către dictatori și când statul de drept nu a fost respectat. Timp de secole, europenii s-au luptat atât de puternic pentru libertatea și independența lor, iar statul de drept este instrumentul cel mai puternic pe care îl avem la dispoziție pentru a lupta pentru aceste libertăți și pentru a-i uh, proteja pe cei mai vulnerabili. Și de aceea nu putem face compromis în ceea ce privește respectarea statului de drept. Nu va exista niciun fel de compromis în acest domeniu. Mă voi uh, asigura că vom uh, folosi pe deplin uh, setul de instrumente la nivel european și sprijin și un mecanism european privind statul de drept Uh, și aș dori să vă spun uh, tare, acest instrument uh, nu este o alternativă la instrumentele existente, ci un instrument suplimentar. Comisia va fi întotdeauna, va, va fi întotdeauna gardiana independentă a tratatelor. Justiția este oarbă, însă va uh, apăra statul de drept de fiecare dată când el este atacat. Stimați eurodeputat, eurodeputați, uh, statul de drept este universal. Se aplică tuturor. În ultimii cinci ani, mai bine de 17.000 de persoane s-au înecat în Marea Mediterană, care a devenit una dintre frontierele cele mai letale din lume. Când ești pe mare, ai datoria să salvezi vieți. Iar în tratatele și în convențiile noastre există datoria legală și morală de a respecta demnitatea oricărei ființe umane. Uniunea Europeană poate și trebuie să apere aceste valori. Uniunea Europeană are nevoie de granițe umane. Trebuie să salvăm. Însă salvarea nu este suficientă. Trebuie să combatem migrația ilegală Trebuie să-i uh, combatem uh, pe traficanți, uh, criminalitatea organizată, trebuie să ocrotim dreptul la azil și să îmbunătățim situația refugiaților. De exemplu, prin coridoare umanitare în cooperare strânsă cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Avem nevoie de empatie, dar avem nevoie și de acțiuni concrete. Sunt conștientă de cât Uh, de dificile și uh, sunt uh, dezbaterile pe aceste subiecte. Trebuie să ținem cont de îngrijorările întemeiate ale multora și să vedem cum putem să depășim diferențele între noi. Voi propune un nou pact pentru migrație și pentru azil, inclusiv prin reformarea sistemului de la Dublin. Astfel, putem să ne întoarcem la o zonă Schengen uh, total funcțională, care este un uh, vector de prosperitate, securitate și libertăți. Un element central al acestui proiect îl reprezintă o coastă, o agenție pentru coasta europeană și de frontiere. Trebuie să avem 10.000 de grăniceri și asta nu până în 2027, ci mult mai uh, repede, cel puțin până în 2024. Trebuie, de asemenea, să ne modernizăm uh, sistemele de azil. Un sistem european comun de azil trebuie să fie exact asta, trebuie să fie comun. Putem avea granițe externe uh, sigure doar dacă ajutăm uh, suficient uh, statele membre care se confruntă cu presiunea cea mai puternică datorită geografiei lor. Avem nevoie de solidaritate. Uh, trebuie să ne uh, ajutăm unii pe alții și trebuie să uh, ne aducem contribuția, trebuie să împărțim altfel povara. Și trebuie să avem o ofertă de cooperare țărilor de origine și de tranzit în interesul ambelor părți. Diplomație, dezvoltare economică, investiții, stabilitate și securitate sunt necesare astfel încât oamenii să aibă cu adevărat o perspectivă de viitor aș dori să vă spun o poveste despre perspectivă tocmai. În urmă cu patru ani am uh, găzduit și consider că a fost o șansă pentru mine un uh, refugiat de 19 ani uh, din Siria acasă la mine, în familia mea. Nu vorbea absolut deloc limba germană, și uh, suferise extrem de pe urma războiului civil. Astăzi, după patru ani, vorbește perfect limba germană, vorbește foarte bine engleză, bineînțeles că vorbește limba arabă. E un lider al uh, comunității, uh, urmărește cursuri de formare profesională și uh, face și cursuri la seral. A fost un exemplu pentru noi toți. Și mi-a spus că la un moment dat dorește să se întoarcă acasă. Stimați uh, deputați, în calitate de ministru al apărării, de multe ori uh, am vizitat această uh, zonă uh, răvășită de război. Nu o să uită niciodată cuvintele fostului uh, președinte al Irakului, Masum, care spunea că ne dorim să vedem mai multă Europa aici. Lumea uh, solicită mai multă Europa, lumea are nevoie de mai multă Europa. Cred că Europa ar trebui să aibă o voce mai puternică și mai unită în lume Europa trebuie să se miște mai repede și de aceea trebuie să avem curajul de a lua decizii de politică externă cu majoritate calificată și să le respectăm cu toții. Piatra angulară a apărării noastre colective va fi întotdeauna NATO vom rămâne transatlantici și va trebui să devenim și mai europeni. De aceea am creat o Uniune Europeană a Apărării. Activitatea noastră pentru Uniunea Europeană a Securității și Apărării este sau se reflectă într-o securitate cuprinzătoare. Stabilizarea merge întotdeauna mână în mână cu diplomația, reconcilierea și cu reconstrucția. Uh, polițiștii, gardierii cooperează împreună cu uh, politicienii, cu diplomații și cu activiștii pentru dezvoltare uh, și acești bărbați și aceste femei merită recunoașterea și respectul nostru pentru eforturile lor neobosite pentru Europa. I cannot talk about you. Însă eu nu pot să vorbesc despre Europa fără să vorbesc și despre prietenii noștri din Regatul Unit. Pentru prima dată, în 2016, un stat membru a decis să părăsească Uniunea Europeană. Aceasta este o decizie cu implicații serioase. Regretăm această decizie, dar o respectăm. De atunci, împreună cu guvernul din Regatul Unit, Uniunea Europeană a lucrat din greu pentru a organiza o retragere ordonată a Regatului Unit. Acordul de retragere care a fost încheiat cu guvernul Regatului Unit oferă certitudinea acolo unde Brexitul a creat incertitudine în uh, protejarea drepturilor cetățenilor și în protejarea păcii și stabilității pe insula Irlandei. Aceste două priorități sunt și prioritățile mele. Cu toate acestea, sunt gata pentru o extindere eventuală a datei de retragere, dacă va fi nevoie de mai mult timp pentru ca uh, să se ajungă la un acord mai bun sau pentru motive întemeiate. În orice caz, și oricum o fi, Regatul Unit va rămâne aliatul nostru, va rămâne partenerul nostru și prietenul nostru. Honorable members. Stimați deputați, când am venit la Strasbourg acum 13 zile, am promis că o să vin să ascult. Am ascultat grijile dumneavoastră, speranțele și așteptările dumneavoastră. Liniile directoare politice pe care vi le-am trimis astăzi reflectă întru totul discuțiile pe care le-am purtat. Din câte am auzit și din ce am ascultat, mi-am tras concluziile și mi-am luat deciziile. În primul rând, eu aș dori ca cetățenii europeni să joace un rol cheie și activ în construirea viitorului Uniunii noastre. Vreau ca europenii să aibă un cuvânt de spus la conferința despre viitorul Europei, care trebuie să înceapă în 2020 și care va avea o durată de 2 ani de viabilitate. În al doilea rând, aș dori să lucrăm împreună pentru ca să îmbunătățim sistemul de spitzen candidat. Trebuie să facem acest sistem mai vizibil pentru un electorat mai larg și trebuie să abordăm ideea unor liste transnaționale la alegerile europene ca un instrument suplimentar pentru democrația europeană. Și, în al treilea rând, da, eu susțin un drept de inițiativă pentru Parlamentul European. Când acest Parlament prin majoritate a votului membrilor săi, adoptă rezoluții cerând Comisiei să înainteze propuneri legislative, eu mă angajez să răspund cu un act legislativ în respectarea totală a principiului de proporționalitate, subsidiaritate și de mai bună legiferare. Sunt convinsă că parteneriatul nostru mai puternic va putea ajuta ca vocile cetățenilor să se audă mai bine. Stimate domnule președinte, tatăl meu avea 15 ani când războiul îngrozitor a adus în țara mea moartea, devastarea, alungarea și distrugerea, dar nu numai în țara mea, ci și pe întregul continent, și când s-a terminat acest război. El de multe ori ne-a povestit nouă, celor șase frați ai mei și mie, ceea ce a fost acest război, ce a însemnat pentru el mai ales uh, că celelalte țări ne-au întins mâna din nou și ne-au acceptat din nou în cercul popoarelor democratice. El a început cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și ne-a spus la început Iată, acum putem face comerț din nou împreună și atunci când faci comerț împreună se încheie prietenii și prietenii nu trag unii în alții. El era șef de cabinet la von der Gruben în, în Comisia Hallstein și mai târziu a fost director general pentru probleme de concurență. De aceea eu sunt născută la Bruxelles și am fost europeană încă să, înainte să învăț mai târziu că sunt nemțoaică și că vin din Saxonia inferioară. Și de aceea, pentru mine, nu există decât un singur lucru, să unesc Europa, să întăresc Europa. Cine dorește să întărească această Europa, să o lase să crească și să înflorească, mă va avea ca luptătoare pasională alături și aproape. Însă cine dorește să divizeze, să slăbească această Europa sau să ia valorile, va găsi în mine un dușman puternic. Când tata al meu era bătrân și a ajuns la sfârșitul vieții, atunci povestea sa despre Europa se schimbase. Nu mai vorbea despre război, ci spunea Europa este ca o căsnicie de lungă durată. Iubirea poate nu crește, nu e mai mare decât în prima zi, dar cu siguranță devine mai profundă și mai puternică pentru că știm că putem să ne bazăm unii pe alții, în, la bine și la greu, pentru că știm că putem să ne certăm, dar putem să ne și împăcăm, pentru că nu uităm niciodată de ce am intrat în această legătură. Și noi, cu toții aici, în această sală, trăim într-o Europa care a crescut, care s-a maturizat, care a devenit puternică, cu cei 500 de milioane de locuitori ai săi. Peste 200 de milioane de oameni au votat la alegerile europene. Această Europa are influența, această Europa dorește să preia răspundere pentru sine și pentru lumea întreagă. Ceea ce nu e întotdeauna ușor, știu, câteodată e dureros, câteodată este obositor, dar este sarcina și obligația noastră cea mai nobilă. Oamenii doresc să știe că o fac, aducem rezultate, că facem progrese Tinerii ne cer acest lucru. Copiii mei îmi spun, nu trageți de timp, faceți ceva cu timpul acesta. Și de aceea eu am candidat. Pentru aceasta am nevoie de ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Pentru această cauză cer tuturor europenilor să se implice. Aceasta este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Trăiască Europe, es lebe Europa, vive l'Europe, long live Europe. Mulțumesc! signora von... Mulțumim foarte mult doamnei von der Leyen pentru discursul dumneaei și acum o să dăm cuvântul președinților grupurilor politice. O să începem cu domnul Weber, președintele PPE. Aveți cuvântul. Stimată doamnă von der Leyen, stimate domnule președinte, stimați colegi, dragi colegi. După alegerea președintelui nostru acum două săptămâni, acum trebuie să alegem președintele Comisiei Europene. Vreau să-i mulțumesc uh, Ursulei von der Leyen pentru programul său, pentru ideile și propunerile pe care le-a făcut pentru viitorul Europei. Pentru noi, grupul PPE, promisiunile noastre electorale sunt cele mai importante. Angajamentele pe care le-am luat în fața cetățenilor sunt un punct de orientare pentru noi. 40 de milioane de oameni au votat 183 de deputați din grupul PPE din Parlamentul European. Acești 40 de milioane de oameni așteaptă de la noi și noi avem obligație față de ei ca temele pe care noi le-am propus și le-am promis să le punem în aplicare. O Europa dreaptă, o Europa cu condiții egale de viață pentru și comparabile pentru toată lumea. O Europa modernă unde rămânem noi departamentul de cercetare al lumii și sau trebuie să redevenim acest departament. O Europa care își asigură granițele împotriva migrației ilegale, dar în același timp ajută oamenii uh, la nevoie. O Europa care poate să facă parteneriate comerciale cu Africa, o Europa care își apără clima și care în același timp ține cont de consecințele sociale și economice. Ursula von der Leyen este creștin-democrată, este o europeană convinsă și de aceea noi, împreună cu ea, ne vom pune în aplicare promisiunile electorale. Partidul Popular European o va susține astăzi uh, în mod unit pe doamna von der Leyen. Vreau să-i mulțumesc lui Franz Timmermans, ca Keller, Bass Eichhout și alții pentru implicarea lor deosebită la nivelul campaniei electorale. Eu am, uh, m-am bucurat de această competiție, de a fi candidat, de a-mi arăta fața în fața lumii, de a lupta pentru anumite cauze în care credem, de a-i convinge pe oameni la fața locului și apoi ca democrați să respectăm uh, rezultatul alegerilor. 201 milioane de oameni s-au exprimat la alegerile europene. Aceasta a fost uh, o sărbătoare a democrației. Iar dorința noastră este să avem, în schimb, o Europa democratică. Evoluțiile din ultimele zile au uh, n-au ținut întotdeauna cont de acest semnal puternic pe care l-au dat uh, oamenii. Când, de exemplu, candidații nominalizați democratici sunt uh, considerați neeligibili din egoisme politice, atunci, bineînțeles că democrația suferă și s-a creat daune democrației. Însă nu putem uh, să ne uităm la aceste pagube care s-au creat creând nouă pagube, ci tocmai Europa trebuie să devină acum uh, capabilă de acțiune, are nevoie de stabilitate și de aceea grupul meu acum două săptămâni L-a susținut pe David Sassoli ca președinte al Parlamentului European acum două săptămâni, iar astăzi aștept în calitate de președinte de grup al PPE ca alții să o susțină pe Ursula von der Leyen ca președinte al Comisiei. Și chiar tocmai eu spun astăzi că trebuie să putem să ne bazăm unii pe alții, pentru că numai așa Europa poate să reușească. Și bineînțeles, bineînțeles că în următorii cinci ani va trebui să lucrăm în semnul unei Europe democratice. Un drept de inițiativă legislativă, mulțumesc pentru că ne-ați acordat acest drept, drepturi de cercetare, de control mai bune, o mai bună implementare a dreptului european și o ancorare a conceptului de în candidat. Pentru ca să se termine cu culisele, să aparțină trecutului eu și grupul meu ne vom, ne vom implica pentru o Europa care aparține oamenilor. Pentru noi, creștini democrații, astăzi este o zi în care începe un nou, uh, o nouă eră. Vrem să încercăm să construim această nouă eră cu Ursula von der Leyen ca președinte a Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte Weber, spune domnul Sassoli, doamna Garcia Perez, în numele socialiștilor și democraților, vă rog. Grazie, grazie, președinte. señora. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, e o zi foarte importantă ziua de astăzi, o zi istorică pentru că viitorul Uniunii e în mâinile noastre. Grupul meu politic încă de la început ține la Europa și dorește să continue să construiască Europa noastră. Avem o responsabilitate de asumat în fața cetățenilor care ne-au acordat încrederea lor și pentru acest motiv dorim să acționăm responsabil. Dorim să fim siguri că în viitorii cinci ani vom putea pune temelia unui proiect pentru un viitor durabil pentru toate cetățenele și toți cetățenii europeni. Și astăzi vreau să reamintesc vorbele unui mare european Acum 40 de ani s-a exprimat chiar aici, în Parlamentul European, Willy Brandt. În acest for, atunci când Parlamentul se reunea pentru prima dată după primele alegeri directe în 1979, Willy Brandt spunea că regreta lentoarea cu care democrația europeană avansa. Regreta că s-a așteptat atât de mult pentru ca niște alegeri directe să aibă loc pentru Parlamentul European și regreta că instituțiile europene sunt departe de cetățeni. Solicita atunci deputaților europeni să se pună pe treabă, dincolo de divergențele ideologice, pentru a lucra în sfârșit pentru cetățeni și pentru a crea legături cu tinerii, mai ales 40 de ani mai târziu, iată, Același discurs e de mare actualitate. Noi, ca socialiști, continuăm să credem că democrația europeană avansează mult prea lent. Am fost extrem de entuziaști în procesul Spitzenkandidat. Ne-am bătut și pentru listele transnaționale, dar nu am reușit de data aceasta. Asta nu înseamnă că abandonăm proiectul. Democrația europeană nu poate face pași înapoi. Iată de ce. Cu angajamentul dumneavoastră, doamnă von der Leyen, vrem să relansăm pentru viitoarele alegeri procesul de Spitzenkandidat. candidat. Europa trebuie să rezolve problemele populației, să răspundă provocărilor zilei și trebuie să fim siguri înainte de a da susținerea noastră comisiei, trebuie, repet, să fim siguri că sunteți în măsură, dumneavoastră, să fiți purtătoarea schimbărilor pe care cetățenii ni le cer. Ne trimiteți o scrisoare care merge în direcția cea bună, care propune progrese, dar astăzi aveți posibilitatea de a face pași concreți, dincolo de propuneri. Spuneți că trebuie uh, să ne luptăm pentru climă, că trebuie să fim ambițioși pentru legislație. E adevărat. Dar avem nevoie și de obiective clare, obiective obligatorii pentru a putea reduce emisiile până în 2030. Însă, dincolo de transformarea ecologică, pentru noi e crucial ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Iată de ce ne bucurăm că acceptați Fondul pentru o tranziție justă că lansat un plan de investiții pentru o Europa durabilă. E important ca lucrurile să fie limpezi. În cadrul acestui efort, va trebui să existe investiții publice. În ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, care trebuie să traduse în semestrul european, nu ne putem mulțumi cu principii. Trebuie să avem niște indicatori foarte clari. Nu dorim să continuăm să penalizăm cu deficit excesiv anumite guverne care investesc tocmai în transformarea economică, care țin seama de oameni, care creează oportunități și care pun bazele unui viitor durabil. Iată de ce noi insistăm pe acest punct. Așa cum o spuneți și dumneavoastră de altfel în scrisoare, trebuie ca regulile economice să fie flexibile și ca asigurarea și reasigurarea pentru șomaj să fie luate în seamă. Europa trebuie să-i protejeze pe cei vulnerabili, iată de ce noi, în grupul nostru politic, vom susține întotdeauna pilonul social european și în special garanția pentru copii, respectiv garanția pentru tineri. Doamnă von der Leyen, avem nevoie de acțiune, de acțiune mai categorică împotriva sărăciei. Și pentru a finanța toate aceste politici, fiecare dintre noi va trebui să-și aducă contribuția, inclusiv marile companii digitale. Doriți ca ele să contribuie prin impozite, dar vă gândiți deja și la o cifră? Spuneți că trebuie să ameliorăm situația lucrătorilor de pe noile platforme. Ei bine, grupul nostru politic va fi în favoarea unei directive în acest sens. Mă bucur să constat că în ce privește uh, paritatea suntem pe aceeași lungime de undă. Știți într-adevăr că pentru grupul meu politic egalitatea de gen este un lucru foarte important. Trebuie să adoptăm o strategie pentru egalitatea de gen care să aibă criterii obligatorie, care să țină seama și de violența împotriva femeilor. Trebuie să fie o uh, crimă prevăzută în legislația europeană. E un bun punct de plecare. Mai spuneți că apărați statul de drept și propuneți un nou mecanism care să-l garanteze. Ne puteți explica în ce va consista un astfel de mecanism pentru statul de drept? Cred că mulți dintre noi aici doresc să capete o confirmare din partea dumneavoastră. Este foarte important să mergem mai departe uh, pe linia efortului depus de comisarul Franz Timmermans pentru statul de drept. Mai spuneți că trebuie să fim mai solidari între statele membre și să încheiem reforma procesului de la Dublin. Da, trebuie să vorbim de solidaritate, de culoare umanitare și nu e vorba doar de a consolida securitatea și uh, de a spori efectivele Frontex, ci trebuie să salvăm vieți omenești, iar pentru asta avem nevoie de un sistem de salvare care să nu penalizeze ONG-urile, un sistem de vize umanitare doar astfel vom putea răspunde uh, circumstanțelor. Doamnă von der Leyen, suntem aici să vă ascultăm. Nu ne dorim o criză instituțională care nu va face decât să întârzie încă și mai mult adoptarea schimbărilor de care toți avem nevoie. Însă avem nevoie și de garanții că în anii care vin Europa va fi în măsură să ia toate măsurile necesare și grupul meu va lua o decizie în această după-amiază. Și o va face, fiți sigură, gândindu-se la tot ce e mai bun pentru Europa, gândindu-se la toți cei care, femei și bărbați, își doresc să recapete încredere în proiectul european. Suntem hotărâți să construim o Europa mai bună și mai mare pentru viitor. Alei la parola. Mulțumesc, domnul președinte Cioloș are cuvântul. Doamnă președinte desemnat,

Mulțumesc, domnul Lambert, aveți cuvântul. Notre maison commune. Casa noastră arde. Arde datorită climei, uh, datorită biodiversității uh, care scade și a resurselor naturale care uh, sunt tot mai rare arde datorită inegalităților care sunt alimentate de deriva liberală și de evoluțiile tehnologice. Uh, luptă și datorită faptului că statul de drept și libertățile fundamentale sunt călcate în uh, picioare. În fața acestei uh, triple urgențe, bunele intenții și dorința pozitivă nu sunt suficiente. Avem nevoie de o schimbare radicală chiar dacă uh, luptăm împotriva celor care apără status quo-ul, situația actuală. Aceasta este hotărârea noastră. Uh, grupul Verzilor, Alianța Liberă Europeană, a fost ales în mai pe marginea acestei platforme electorale. Uh, iată, sunteți în fața noastră, doamnă von der Leyen. Înainte cu trei săptămâni, nu, nici măcar nu vă gândeați că veți ajunge la postul cel mai important în Europeană. Probabil că a trebuit să învățați foarte repede din mers. Uh, audierile dumneavoastră săptămâna trecută nu ne-au convins. Nu am uh, sesizat uh, simțul urgenței și dorința de a schimba radical politicile europene. Însă, discursul de astăzi și toate scrisorile aferente reprezintă un progres important. Aș dori să salut pledoaria dumneavoastră susținută de măsuri concrete pentru egalitatea între, bă- între bărbați și femei. Am uh, observat și că sunteți pentru reducerea emisiilor poluante până în 2030 uh, cu 50%, că sunteți pentru această taxă uh, pe cărbune la frontier și pentru această schemă de șomaj europeană. Idei care merg împotriva ideilor familiei dumneavoastră politice. Salut curajul dumneavoastră, dar cu toate aceste propuneri nu sunteți la înălțimea așteptărilor noastre. Vă dau câteva exemple Uh, având în vedere situația foarte urgentă, de ce să reducem în două etape uh, emisiile poluante și nu acum? Dacă citim uh, discursul dumneavoastră, Mm, sesizăm că dumneavoastră mergeți pe ideea condiționă, condiționării. Dacă uh, și alții fac eforturi, facem și noi. Spuneți dumneavoastră, de asemenea, că nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Dar e clar că dacă prețul carbonului crește, toți, dar mai ales uh, categoriile modeste, vor avea de suferit. Soluția nu ar fi uh, un fond uh, european, ci o revizuire a sistemelor fiscale pentru ca ele să devină cu adevărat uh, echitabile. Uh, Mediul nu înseamnă să numai uh, clima, nu spuneți nimic despre biodiversitate sau uh, epuizarea resurselor precum uh, terenurile arabile sau apa potabilă. Uh, pacul are un impact nefast uh, ca politică europeană. Trebuie să revizuim această politică, dar rămâne un subiect tabu pentru dumneavoastră nu veți face decât să reduceți emisiile respectând interesele unora. În ce privește tratatele de liber schimb, ele reprezintă instrumente pentru o globalizare care epuizează planeta și accentuează inegalitățile. Spuneți că sunteți pentru ca aceste tratate includ, așa cum se întâmplă deja, uh, clauze de dezvoltare durabilă. Dar sunteți foarte prudentă și nu vă angajați pentru ca uh, aceste clauze să fie sancționabile și obligatorii. Apoi, Uh, nu spuneți nimic despre tratamentul favorabil de care beneficiază investitorii. În ce privește azilul și migrația, nu ați uh, spus nimic despre Europa fortăreață. E scandalos, este o rușine, uh, e lipsit de demnitate că Uniunea Europeană se bazează pe state pentru a ca frontierele sale să rămână închise și aceasta cu prețul încălcării drepturilor omului. Uh, știți ce fac aceste, acești grăniceri libieni care sunt finanțați cu bani europeni. Ne propuneți un nou pact pentru azil și migrație. Doamnă von der Leyen, pactul există. A fost adoptat de, co- de către o majoritate a cinci grupuri politice din Parlament. Haideți să nu reinventăm uh, roata. Uh, luați acest pact și mergeți să vă bateți la Consiliu. În ceea ce privește statul de drept, afirmațiile dumneavoastră sunt puternice, dar pe conținut ele sunt slăbuțe. Uh, trebuie să ne asigurăm că valorile europene sunt respectate peste tot sau uh, trebuie să îi menajăm pe șefii de state și de guverne care în Ungaria și în Polonia calcă în picioare libertățile fundamentale și separarea puterilor. În concluzie, e nevoie de o schimbare radicală având în vedere urgența socială de meniu și democratică, însă dumneavoastră ne propuneți o inflexiune. Cu, foarte uh, confuză de altfel. Veți înțelege, sper, că ecologiștii nu sunt uh, astăzi uh, gata să vă pună la cârma Europei. Doamnă von der Leyen, aș dori să spun că de la alegeri grupul nostru a depus eforturi considerabile pentru a obține o majoritate pro-europeană și pro-schimbare aici. Sigur că e nevoie de mult timp pentru a obține un astfel de rezultat. Uh, numirea dumneavoastră ne-a privat de acest timp. Uh, sunteți o persoană simpatică, dar eu nu am constatat că ați prefera o astfel de alianță. Uh, am impresia că sunteți gata să acceptați orice ofertă, inclusiv uh, din partea naționaliștilor și a populiștilor. Deci nu vă putem susține. Dar așa cum spuneam acum o săptămână, vânzarea începe când clientul spune nu. Dacă veți fi numită în această seară, suntem dispuși să ne convingeți de fiecare dată când uh, Uh, acțiunile dumneavoastră demonstrează că sunteți la înălțimea urgenței, uh, la înălțimea provocărilor existențiale cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Grazie. Onorevole Moiten. Vă mulțumesc. Domnul Moiten are cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimate doamnă ministru von der Leyen, astăzi în acest parlament Trebuie să luăm o decizie foarte importantă în legătură cu funcția președintelui Comisiei. Aceasta este o funcție extrem de importantă pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre și de aceea trebuie să luăm această decizie cu multă grijă. Numai o persoană care chiar se potrivește poate să intre în discuție pentru această funcție. Doamnă ministru von der Leyen, cu tot respectul pentru persoana dumneavoastră, noi de la grupul Identitate și Democrație, după o analiză aprofundată a tuturor opiniilor, nu considerăm că sunteți la înălțimea originea acestei funcții și vreau să îmi argumentez această afirmație. În primul rând, noi, germanii, avem o experiență deosebită cu felul în care dumneavoastră conduceți uh, un minister. Dumneavoastră, ca ministru pentru familie, pentru muncă și social, pentru uh, ministru pentru apărare, în niciunul din aceste funcții nu ni se pare că ați uh, reușit să uh, Uh, răspundeți în mod satisfăcător uh, pentru populația germană această funcție și aceste funcții. Nu vreau să dau acum detalii în fața colegilor nostru. Ați uh, adus Bundeswehrul german și trupele noastre într-o stare care nu poate să mai apere niciun fel nimic. Dumneavoastră dacă, indiferent de rezultatul de astăzi, vreți să vă dați demisia, aceasta poate că va putea să dea loc unui nou început iar guvernele germane, de obicei, au mai uh, avut experiențe să trimită politicienii care nu mai corespund la Bruxelles. Aceasta însă nu mai poate fi acceptat astăzi. Nimic nu vorbește, după părerea noastră, pentru ca dumneavoastră să îndepliniți mai bine funcția de președinte al Comisiei decât cei dinaintea dumneavoastră imaginea, lista dumneavoastră, toate propunerile și promisiunile pe care le-ați făcut nu ne-au convins, pentru că promiteți și un lucru și opusul său. Foarte multe lucruri nu sunt uh, decât de văzut cu ochi critici. Verzii și uh, liberalii și uh, stânga doresc să le spuneți, le spuneți că vor desface, face, le respectați promisiunile, apoi vorbiți despre statul de drept, apoi despre migranți, faceți promisiuni în fața altor grupuri. Aceste contradicții se văd însă, iar aici ați venit cu un buchet de cuvinte frumoase, de motouri. Pentru toată lumea e o floricică pe care poate, poate să o aprecieze. Dumneavoastră, de fapt, ce ați făcut aici nu faceți decât să aveți un comportament de politician mainstream, faceți propuneri uh, goale, vă jucați de Jekyll și Hyde uh, aici în fața noastră pentru ca să încercați să, să creați cât mai multe voturi în Parlamentul European. Iar problema este că dumneavoastră nu aveți, de fapt, o viziune modernă a unei uniuni care să servească cetățenii, care să se limiteze la uh, sarcinile care i-au fost atribuite. Din contră, dumneavoastră propuneți și mai multă centralizare, și mai multă impozitare, și mai multă tutelare, și mai multă competență pentru uh, instituțiile Uniunii sau uh, uh, pentru cine este la cârmă și nu cred că aceasta este o viziune care poate să corespundă. Știți că la conferința președinților săptămâna trecută v-am pus câteva întrebări, dumneavoastră la două dintre ele nu mi-ați răspuns și la a treia mi-ați răspuns foarte nesatisfăcător. Noi de la grupul IDE nu suntem convinși de această performanță socialistă sau în alte și pe locuri de altă natură, deci de aceea noi vom vota împotriva dumneavoastră. Grazie. President. Vă mulțumesc, domnul președinte ECR Fito are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, președin, doamnă von der Leyen, v-am ascultat cu mare atenție. V-am ascultat cu atenție și la reuniunea noastră de grup și trebuie să vă spun că în intervenția dumneavoastră de astăzi s-au mai schimbat pozițiile pe care le-ați prezentat față de ceea ce ne-ați prezentat săptămâna trecută. Eu vreau să plec de la un